Deci această interpretare a regulamentului este adoptată. Un alt anunț. Autoritățile competente din Franța mi-au transmis că doamna Christine Revo o înlocuiește pe domnul Dezir începând cu data de 9 aprilie 2014, conform articolului 71 din regulamentul de procedură care guvernează alegerea membrilor Parlamentului European printr-un sufragiu universal. Conform regulamentului de procedură, Parlamentul ia notă de alegerea domnului Revo, începând cu luna aprilie 2014. Și nu au, nu au fost uh, înaintate, nu a fost înaintată nicio obiecție în legătură cu mandatul domnului Revo. Dumnealui a declarat că nu deține niciun alt post care să fie incompatibil cu statutul de europarlamentar. Haideți să trecem la dezbaterea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind Uniunea Bancară.